Francesca Baraccio a fost numită membru al uh, guvernului italian cu efecte din 28 februarie 2014. Domnul Klaus Heiner Lene a fost numit uh, de asemenea din 1 martie 2014 membru la Curtea de Conturi Europeană. Vreau să-i felicit pe amândoi pentru această numire. Parlamentul, în conformitate cu articolul 4 al regulamentului, constată vacanța acestor două mandate, începând cu 28 februarie 2014 și pentru domnul Lene de la 1 martie 2014. Marți, în conformitate cu articolul 74 al procedurii, voi semna împreună cu președintele Consiliului 15 acte legislative care au fost adoptate în procedura legislativă ordinară și titlurile acestor uh, acte vor fi publicate în procesul verbal al acestei reuniuni. Trecem acum la modificarea ordinii de zi, mai precis și la adoptarea acestei